Sitting is now... Bună dimineața! Ce scuze, da, bună ziua, dragi colegi, reluăm ședința de astăzi. Procesul verbal uh, va fost distribuit, are cineva obiecții? Se pare că nu. Atunci considerăm procesul verbal adoptat.